presidente. La seduta riprende ora ed io... Ședința se reia și îmi face o deosebită plăcere și onoare să vă dau o veste pe care am aflat-o din presă și anume că ministrul Ministerul de Externe iranian a suspendat execuția anunțată pentru doamna Sakine. Declarațiile făcute mai devreme care au formulat o poziție clară susținută de o majoritate amplă, o poziție de protest împotriva acestei condamnări, au dat roade și aflăm cu bucurie despre suspendarea acestei pedepse, acestei condamnări. Vom urmări procesul în continuare și ne vom îndeplini în continuare datoria de a apăra drepturile omului în toată lumea. Atunci, haideți să începem. Procesul uh, verbal al ședinței de ieri și textul aprobat au fost distribuite. Aș vrea să vă întreb dacă sunt comentarii. Dacă nu, atunci considerăm că procesul verbal este aprobat. All'interrogazione orale al Consiglio. Trecem mai departe la o întrebare cu solicitare de răspuns oral către Consiliu referitoare la exporturile de arme și îi voi da acum cuvântul domnului Karins pentru două minute. Aveți cuvântul, domnule. Godemes, priekšsēdētāji kungs, godemes ministru kungs. Mm, mulțumesc. Domnule ministru, ați primit întrebarea cu solicitarea de răspuns oral și mă voi referi la problema de fond portul, portul elicoptere de 200 de metri, care poate adăposti 16 elicoptere, 900 de soldați, este, este dotat cu un spital militar. Patru nave de război agresive pe care, Franța, pe care Franța urmează să le vândă Rusiei fără să se consulte cu alte state membre ale Uniunii Europene. Vă reamintesc că acum un an și jumătate Rusia își ataca vecinul, Georgia, și în continuare nu se respectă condițiile mm, acordului obținut de președintele francez. S-au produs evenimente și la granița cu Estonia și aș dori să vă pun următoarea întrebare. De ce? Ce rol are Uniunea Europeană? De ce avem nevoie de ea? având în vedere că Grecia, în momentul în care Grecia a fost uh, afectată de criza financiară, am avut uh, o alegere de făcut, să ajutăm Grecia sau să o lăsăm Malta. Am hotărât atunci să ajutăm Grecia, gândindu-ne că dacă lucrurile se deteriorează și mai mult acolo, atunci ele se vor deteriora și în alte state membre ale Uniunii. Domeniul securității externe nu reprezintă o excepție. În, prin tratat, ne-am angajat să acționăm în mod solidar. Numeroase state membre ale Uniunii Europene sunt îngrijorate cu privire la scopurile eh, în care Rusia ar putea folosi aceste nave de război. Nu se poate ca în Franța să se creeze locuri de muncă, amenințându-se în același timp securitatea altor țări. Nu putem să fim acord cu vânzarea de arme către țări terțe fără ca aceste lucruri să fie dezbătute în Consiliu și fără a avea garanții, a avea garanții că aceste vânzări vor fi spre binele situației um, din Uniunea Europeană. Mulțumim, domnule Carin. Dăm acum cuvântul um, domnului secretar de stat, reprezentant al Consiliului, domnul Ceastel. Monsieur le Président, euh, Mesdames, Messieurs. Domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, nu pot decât uh, să mă felicit pentru ocazia care ne-a fost dată în această pămează de a ne axa pe controlul uh, privind exportul de armament. Doamna Ashton nu a putut să fie prezentă la această sesiune și a solicitat președinției să o înlocuiască în această dezbatere. Așadar, voi încerca să răspund la câteva întrebări care ne-au parvenit în legătură cu acest subiect. După cum bine știți, deja de câțiva ani, uh, Uniunea Europeană joacă un rol de prim plan în ceea ce privește controlul exportului de arme la nivel internațional și ca să fie foarte clar, dorim să împiedicăm exportul de tehnologie militară care să fie folosită la uh, represiuni interne sau la agresiuni internaționale. De mai bine de 10 ani, Consiliul a adoptat un cod de conduită al Uniunii Europene în ceea ce privește exportul de armament, care fixa o serie de criterii pentru exportul de arme convenționale. Acest cod a fost uh, înlocuit în 2008 de o poziție comună care introducea anumite elemente de noutate care făceau ca Uniunea Europeană să aibă și astăzi un regim uh, de control internațional pentru exportul de arme, unul dintre cele mai complete din lume. Dispozițiile juridice uh, constrângătoare ale comunității contribuie la asigurarea faptului că statele membre atunci când exportă armament, o fac într-un mod responsabil și transparent. Poziția comună are ca obiect coordonarea eficace a politicilor naționale care țin de controlul exportului de armament. Vorbim mai degrabă despre un mecanism de informare și consultare uh, pentru uh, refuz. Și atunci când un stat membru se gândește să acorde o autorizație de uh, export uh, pentru un transport identic cu unul care a fost refuzat de un alt stat membru, trebuie să consulte acest stat membru și să informeze celelalte state membre în legătură cu decizia sa finală. Cu alte cuvinte, statul membru care acordă o autorizație pentru o tranzacție care a fost refuzată de un alt stat membru trebuie să justifice decizia în fața tuturor celorlalte state membre. Așadar, pentru a răspunde la întrebarea care vizează consultările, situația este clară. Poziția comună prevede o consultare sistematică Evident, doar în cazurile în care o tranzacție identică a făcut anterior obiectul unui refuz de autorizare. În general, delegațiile statelor membre, din cadrul structurilor competente ale Consiliului, procedează frecvent și regulat la schimburi de informații în legătură cu controlul armamentului și, în special, în legătură cu destinațiile așa zise sensibile. Statele membre solicită adesea opinia altor state membre din Consiliu atunci când există anumite preocupări în legătură cu anumite uh, situații sau când există dubii. Acest element de regularitate reprezintă un element central al politicii uh, uh Uniunii Europene atunci când vine vorba despre controlul exporturilor de armament. În cursul anului 2009, consultările între statele membre uh, s-au legat uh, de 14 state terțe uh, ca punct de destinație și Practic s-au expus elementele care au uh, făcut statele membre să decidă pentru uh, acceptarea sau refuzul unor exporturi către aceste destinații. Așadar, domnule președinte, maniera în care procedăm în legătură cu informarea și controlul și în legătură cu interactivitatea dintre statele membre este cea uh, prezentată și um, aceasta este practic maniera prin care se autorizează exporturile de arme. Mi-ar făcea plăcere să abordez în replică și alte puncte pe care le-ați ridica în cursul discuției din această după-amiază. Mulțumim, domnule Șastel. Două minute acum, domnul Broc are cuvântul. Se Se pare că domnul nu este prezent. Atunci Vom da cuvântul domnului Galtieri pentru două minute. Președinte, mai rafforzamento della base... Mulțumesc, domnule președinte baza industrială și tehnologică a Uniunii Europene de bază de apărare este o dimensiune esențială a construcției unei politici comune de apărare. De asemenea, e nevoie de norme comune și de o abordare coordonată, astfel încât să putem să consolidăm dezvoltarea și competitivitatea industriei noastre de apărare, asigurându-ne că această dezvoltare este consecventă uh, în, pe linia principiilor noastre și a angajamentelor internaționale. De aceea avem uh, în uh, decembrie 2000 avem un act care uh, o, o poziție comună a Consiliului care stabilește foarte clar care sunt criteriile pentru exportul de arme. Aici există un mecanism general de consultare. Din păcate, uh, aici se face de asemenea referință la, referire la nevoia de a întări coordonarea în domeniul PESC. Noi așteptăm să se facă progrese Uh, mult dorite în acest domeniu, astfel încât să putem să adoptăm uh, măsuri obligatorii, măsuri mai restrictive. Uh, iar până ce avem aceste măsuri, să existe într-adevăr o adevărată coordonare, nu doar pe hârtie, conform acestui articol 7. Sigur că întrebarea colegilor noștri de la PPE pare a fi pare a nu se limita la chestiuni de ordin general și cred că ar fi mai bine să spunem lucrurile pe nume de la bun început, pentru că vânzarea de echipament militar, de nave, de război ale Franței către Rusia intră în conflict cu poziția comună din 2008. De fapt, aceasta ne dă ocazia să consolidăm cooperarea dintre Europa și Rusia, spațiul de securitate. Dar aceasta este o chestiune care trebuie discutată um, foarte bine la nivel european. Mulțumesc, domnule Gualtieri. Mulțumesc foarte mult pentru că v-ați încadrat în timp. Ați uh, folosit cu 5 secunde mai puțin decât timpul uh, pe care îl aveați. Între timp văd că domnul Brock a sosit cu întârziere, dar nu cred că cineva ar dori să piardă ocazia de a-i auzi contribuția uh, la acest subiect, așa că îi dau cuvântul. Îmi cer scuze, eram cu o grupă de vizitatori, dar eu totuși mă îndoiesc că acest auditoriu nu poate să trăiască și fără vocea mea, dar mă bucur că pot să aduc o contribuție. Se pune întrebarea, este vorba de competență europeană aici? Pentru că în conferența de guvern, guvernelor nu am ajuns uh, la un acord și anume că, într-adevăr, această politică este una de competență europeană. Așadar, există poziția comună a Consiliului din 2008 și există un cod de conduită, dar uh, acesta trasează niște linii, niște linii de orientare. Cred că Parlamentul ar trebui să meargă pe aceste linii. În al doilea rând, mi se pare că e clar că într-un astfel de cadru nu ar trebui să fie posibil uh, să existe atât de puține contacte între statele membre, astfel încât anumite state membre să aibă senzația că exporturile de arme către țări terțe, de fapt, ar putea să le pericliteze securitatea. Fie că aceste îndoieli sunt legitime sau nu. Nu contează acest lucru. De aceea eu cred că avem nevoie de o soluție mai puternică europeană. În al treilea rând, eu consider că o cooperare europeană mai strânsă, prin, de exemplu, Agenția de Apărare, ar trebui de asemenea să uh, elaborăm și niște principii comune pentru politica noastră, pentru industria noastră, astfel încât în ex- nu doar în export, dar și în domeniul achizițiilor, planificării, să cooperăm mai strâns pentru că uh, o pro, industrie a apărării proprie are mult de a face cu independența și dacă nu trebuie să cumperi uh, de la alții, atunci nu ești dependent de ei. Așadar, acest lucru are de a face cu libertatea noastră și nu atât de mult cu uh, chestiunile economice, care sigur au și ele importanța lor. Aceste toate, toate aceste elemente formează un context care ne arată foarte clar că avem nevoie de o cooperare mult mai bună pentru a înlătura, pentru a evita pe viitor astfel de uh, probleme între statele membre cum există acum. Mulțumesc, domnule Brock. Nimeni nu este indispensabil, într-adevăr, dar contribuția dumneavoastră la un subiect de acest fel este una foarte valoroasă. Acum îi dau cuvântul domnului Van Dalen, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să se înțeleagă clar că fiecare țară are dreptul de a se apăra și exporturile de arme nu sunt interzise. Aceasta este poziția grupului ALDE. Însă, nu trebuie să exportăm arme către regiuni în care există conflicte sau războaie. Trebuie să ne impunem această limită. Dacă nu există un regim obligatoriu din punct de vedere juridic privind exporturile de arme, înseamnă că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene nu concurează într-un mediu echitabil, ci vor concura pentru comenzi. Și consultarea nu se desfășoară așa cum ar trebui. Singura soluție, după părerea mea, ar fi un regim obligatoriu și îl susțin și pe domnul Broc din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult. Grație, onorevole Van Balen. Mulțumim, domnule Van Balen. Are cuvântul domnul Tarand, un minut și jumătate. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Acest subiect este unul important și mulțumesc uh, colegilor uh, pentru că au înțeles uh, îngrijorările pe care le are regiunea mea mai ales în legătură cu decizia Franței. Codul european de conduită, care acum este un text obligatoriu începând cu 2008, este un pas bun, însă nu unul suficient, cum s-a spus deja și de către colegul nostru liberal ar trebui să continuăm activitatea la nivel global, pentru că responsabilitatea Uniunii Europene este una mare. Suntem responsabili pentru o treime din volumul comerțului cu arme. Dacă propunerea este ca Rusia să reprezinte partenerul nostru strategic cu care să cooperăm în probleme militare, întrebarea pentru mine este una de logică. De ce uh, prietenul nostru are nevoie de un sistem de arme de asalt pentru a îmbunătăți situația pentru a contribui la un efort de bună guvernanță în Afganistan? Nu, Moscova nu are intenția de a lua parte la această operațiune pentru a proteja drepturile minorităților și drepturile omului în Kyrgyzstan? Nu. Și în ambele uh, cazuri, uh, aceste rachete nu sunt de folos. Practic, uh, lucrurile se vor schimba în rău în regiunea Mării Negre și uh, vor fi afectate opt state membre ale Uniunii Europene din jurul Mării Baltice și, de asemenea, uh, securitatea statelor începând cu Polonia uh, și uh, Germania până la Estonia și Lituania se va înrăutăți. Sunt de acord cu domnul Atieri că E bine să avem o cooperare cu partenerul nostru strategic, însă credeți-mă că avem alte domenii de cooperare cu Rusia altele în afara sistemelor de armament de înaltă tehnologie. Gândiți-vă la automobile, uh, problema industriei uh, rusești, gândiți-vă la o cooperare între pompieri, pentru că pompierii din Rusia chiar s-au uh, confruntat cu incendii pe un teritoriu echivalent cu suprafața Belgiei. Practic, aceste acțiuni trebuie anulate. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult! Aș dori să solicit vorbitorilor să uh, fie uh, conciși, să respecte timpul de alocuțiune. Da, acum cuvântul domnului Ivan Orden pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru grupul meu, dreptul statelor suverane este foarte important. Ele trebuie să poată decide dacă emit autorizații de export de arme, sigur, luând în considerare uh, pozițiile comune abordate de Uniunea Europeană. Nu este o chestiune în care UE decide. Așadar, statele membre care doresc să exporte trebuie să ia în considerare, printre altele, uh, obligațiile de menținere a păcii și a stabilității și securității. Dar ar trebui în această discuție să ne dăm seama de natura delicată care a, a situației din uh, Marea Baltică și Marea Neagră. În ceea ce privește Marea Neagră, să ne aducem aminte de conflictul recent din Georgia și, de asemenea, faptul că în șa, din șase state litorale, uh, trei, Bulgaria, România și Uh, Turcia sunt state NATO și alte trei sunt state aspirante la, candidat, la statutul de uh, stat membru. Așadar, uh, trebuie să ne întrebăm dacă putem să trimitem acum vase de război către Rusia. În contextul european există un uh, grup de lucru al Consiliului cu privire la exportul de arme convenționale care se întâlnește la fiecare șase săptămâni la Bruxelles. Este vorba de o activitate interguvernamentală și acesta este forul corect pentru a discuta exporturile de arme. Iar o sesiune plenară de la Strasburg nu este locul bun. Ar trebui să ne ocupăm mai degrabă de treburile noastre. Mulțumesc, domnule Van Orden. Are acum cuvântul doamna Lözing, un minut și jumătate. Mulțumesc. În anul 2000, Uniunea Europeană, odată cu strategia de la Lisabona, și-a fixat obiectivul ca până în 2010 să fie uh, piața uh, cea mai uh, mare din lume. Sigur că în foarte multe, din foarte multe puncte de vedere nu este așa, însă în ceea ce privește exporturile de arme este adevărat. Din 2005 până în 2009 um, investițiile și exporturile de echipament militar ale Europei le-au depășit pe cele ale Uniunii, ale Statelor Unite ale Americii și am ajuns pe poziția de lider în acest domeniu. Uh, există într-adevăr acest cod de conduită care nu este obligatoriu, dar care uh, cere de fapt o practică restrictivă pentru uh, acceptul exporturilor de arme. Dar acesta e de fapt uh, doar vorba goală, pentru că nimeni nu respectă. Uh, Um, așadar, acest cod de conduită a fost transformat într-o poziție comună de către Consiliul în 2008, dar în continuare nu sunt mecanisme de sancționare. De exemplu, Germania de foarte multă vreme, uh, cu mult înainte de 2008, a recunoscut caracterul obligatoriu al codului de conduită. Însă, între timp, Germania este cel de-al treilea mare exportator de arme, inclusiv în Arabia Saudită sau în Pakistan. Mai mult decât atât, exporturile Uh, de arme ale statelor membre către Consiliu nu sunt unitare și foarte adesea nu sunt transparente. E nevoie aici urgent de armonizarea rapoartelor astfel încât toate exporturile relevante să poată fi analizate uh, și evaluate în mod critic. Din păcate, eforturile în acest uh, sens, în sensul acestei uniformizări, nu sunt uh, absolut deloc vizibile. În ce măsură acest uh, sistem poate să fie unul etic, eu oricum mă îndoiesc că un astfel de sistem de exporturi de arme ar putea să fie etic. Însă, Uniunea Europeană în momentul de față este departe de un sistem etic. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lozing! Conform procedurii cartonașului albastru, domnul Van Orden are ocazia să vă adreseze o întrebare. Uh, permiteți această întrebare din partea domnului Van Orden? Domnule Van Orden, vă rog. Uh, Doamna Lözing a căzut într-o capcană în care se cade adesea și aici și peste tot în Uniunea Europeană vorbiți despre exporturile de arme în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu exportă arme deloc. Uniunea Europeană nu are o industrie de apărare și nu are nici forțe armate. Toate acestea aparțin statelor membre ale Uniunii Europene. Haideți să nu folosim termeni printre care exporturile de arme ale Uniunii Europene, pentru că nu există așa ceva. Mulțumesc. Doamna Lözing, aveți cuvântul? Doriți să interveniți? Microfon. Intervenție fără microfon. Eu am spus statele Uniunii Europene, nu Uniunea Europeană. Ok. Riprendiamo il dibattito e diamo la... Reluăm discuția, spune domnul președinte, și dau acum cuvântul domnului Campbell un minut. Domnule președinte, interesele Uniunii Europene fac, în acest domeniu fac parte din mișcarea de militarizare după Lisabona. Tony Blair însuși a spus presei acum câteva zile că vroia, vrea să vadă Uniunea Europeană dezvoltând un, așa zis, caracter militar. Întrebarea este de unde și-ar lua Uniunea Europeană armele și cui le-ar vinde. Deja se vorbește despre echipamente produse pentru um, armata americană, care să nu fie interschemabile cu, cu echipamentele americane. Uh, folosirea în comun uh, a, a unui portavion de către Franța și Regatul Unit ar pune probleme și ar închide piața exporturilor britanice uh, făcând, ducând la eliminarea de locuri de muncă. Această uh, industrie valorează 7 milioane de 7 miliarde de lire pe an pentru Marea Britanie, iată un motiv suficient ca să ne opunem acestui, acestei tendințe. Mulțumesc, domnule Campbell. Are cuvântul două minute, domnul Bruns. President. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Există evident o dilemă care vizează toate statele care produc arme atunci când e vorba despre exporturi, costurile fixe care sunt uh, ridicate și uh, asta pentru foarte multe state transformă situația într-una deloc uh, durabilă economic. Aceste state ar trebui să aibă o politică pentru a exporta um, arme către orice stat, cu excepția celor care uh, ar putea să le folosească pentru agresiuni. Asta ar maximiza, practic, șansele pentru fiecare stat producător de arme. Uh, când ne gândim dacă um, trebuie să se exporte arme către un stat sau altul, uh, trebuie să luăm în considerare mai multe uh, variabile. Sunt uh, state care nu respectă drepturile omului, precum Iranul, sau state care um, practic acuză oamenii pentru vederile uh, lor uh, politice, să spunem, aici încadrăm jumătate din uh, statele Uniunii Europene, dar acestea n-ar putea să nu se înarmeze în caz de atacuri externe. Trebuie practic respectate drepturile cetățenilor și aici am putea veni cu niște restricții pentru armament, dar nu am putea accepta niciodată armament pentru distrugere în masă. Statele Unite destabilizează anumite uh, situații tensionate din lume și atunci n-ar trebui să aibă niciodată acces la arme de distrugere în masă. Iranul, în ciuda uh, caracteristicilor legate de drepturile omului, nu și-a atacat niciodată vecinii. Nu a agresat niciodată în războiul dintre Iran și Irak. Dar sunt uh, alte state care uh, uh ar putea să atace Iranul, Israelul sau Statele Unite. Uh, Poate ne gândim că această țară ar putea să aibă acces la un scut uh, antirachetă nuclear pentru a se apăra de aceste state. Mulțumesc! Mulțumim. Domnul uh, Tannock ar dori să adreseze o întrebare uh, domnului Bronze. Dacă domnul Bronze este gata să accepte această întrebare, nu s-o putea adresa. Domnule Tannock, aveți cuvântul. Domnule președinte, de obicei nu prea intervin și nu în uh, uh dezbateri cu un uh, deputat britanic, însă să acuzăm un stat uh, că uh, închide oameni pentru opiniile politice, ei bine, uh, cu asta nu sunt de acord. Aș putea să critic Uniunea Europeană oricând, dar nu cred că state din Uniunea Europeană închid uh, oameni pentru opiniile politice. Altfel, cum cineva ca dânsul ar putea să facă parte dintr-un astfel de for? Asta este pur și simplu o prostie. Puteți să arătați cu degetul state, dar acestea nu închid oameni pentru uh, opiniile lor politice. Domnule Bruns, uh, doriți să răspundeți? Doriți să răspundeți? Aveți cuvântul. Am spus Ungaria sub regimul anterior, care a închis mai multe persoane uh, doar pentru descendența politică. Sunt multe state în Europeană care închid oameni pentru opinii academice eretice. Oricum ar fi aceste păreri, nu e justificat să închizi pe cineva pentru o opinie pe care nu o înțelegi. Mulțumesc. Benissimo. Diamo ora... Minunat, spune domnul președinte. Acum uh, trecem la următorii vorbitori de pe listă și începem cu domnul Galler, Michael Galler, care are un minut și jumătate. Mulțumesc! Uh, nu vreau să fac uh, referire la ceea ce a spus uh, antevorbitorul meu, dar trebuie să fac uh, referire într-adevăr la începutul discuției. Și anume, că într-adevăr pentru multe state industria de apărare este mult prea scumpă pentru a produce doar pentru uzul propriu. Iar eu cred că în interiorul Uniunii Europene avem această agenție a apărării și programe de achiziții prin care putem într-adevăr să ne achiziționăm la prețuri foarte bune echipamentele și să producem echipamentele militare necesare. Vreau să mulțumesc Consiliului pentru aceste explicații și eu cred că este foarte important să putem să spunem astăzi aici că trebuie să avem niște criterii obligatorii pentru exporturile de arme. Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, poate să fie mândră care astfel de criterii. Am și o întrebare pentru Consiliu în acest context. Ați spus în care cazuri uh, Uh, trebuie să existe acest proces de consultare. Se pare că numai atunci când există cereri identice care au fost refuzate într-un stat, în timp ce un alt stat are intenția de a uh, aproba cererea respectivă. Această consultare, această discuție are loc întotdeauna numai în acest grup de lucru al Consiliului sau, și aceasta este de-a doua întrebare, sau are loc și la nivel politic această discuție în uh, Consiliul de Ministri. Uh, ar fi uh, uh, o întrebare care m-ar interesa. Mai am câte ceva de spus, dar uh, mi s-a terminat timpul. Mulțumesc. Grazie, onorevole. Ora diamo la parola per due... Mulțumesc. Dăm acum cuvântul pentru două minute domnului Paleckis. Kai kurie kolegos jau minėjo, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. S-a spus deja că la PPE se ascund niște lucruri. Problema nu e clară, nu e suficient de clară. Trebuie să recunoaștem că anumite țări din Europa Centrală și Orientală sunt sensibile când vine vorba de probleme militare. Mai mult decât uh, membrii vechi ai Uniunii Europene. Pe 8 decembrie 2008, prin rezoluția comună a Consiliului s-au um, adus în vigoare anumite norme legate de exporturile de armamente. Franța nu a depășit limitele stabilite, însă acest lucru înseamnă că nu e cazul să forțăm aceste limite, având în vedere mai ales că ne pregătim să punem la punct norme comune în acest domeniu. Trebuie, sigur, să colaborăm mai strâns cu vecinii în acest domeniu ca și în altele și trebuie să încercăm să aducem mai multă încredere în toată Uniunea, mai ales acolo unde încrederea lipsește. Pentru că altfel, apare o neîncredere între statele membre vechi și cele noi. Trebuie să ne ferim de această neîncredere, trebuie să comunicăm și să evităm situația în care ne acuzăm unii pe alții. Să evităm aceste relații de forță care au primat în Uniune până acum uh, câteva zeci de ani. Trebuie să discutăm în mod constructiv, pentru că numai astfel vom putea ajunge la un rezultat. Mulțumim, domnule Paleczkis. Urmează domnul Cearnețchi, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Folosim cuvinte frumoase când vine vorba despre încredere și cooperare, însă mă gândesc că, în realitate, atunci când vine vorba despre exporturi, către UE de arme, faptele decid. Marile state membre ale Uniunii Europene fac ce doresc, fără să respecte neapărat standardele sau normele despre care vorbim acum mult. În ultimele zile, încă o dată, am uh, văzut că s-au uh, uh, vândut nave de luptă Mistral de către Franța către Rusia. Tranzacția nu s-a finalizat încă, și asta pentru că s-a pus la punct o procedură specială, specifică pentru uh, cererea de ofertă. Însă transferul acesta va fi uh, efectuat și um, dacă un amiral rus va spune că dacă Rusia uh, ar fi dispus de aceleași nave în agresiunea împotriva Georgiei, acel război împotriva Georgiei ar fi durat nu patru zile, ci patru ore. Oare statele membre chiar trebuie să vândă asemenea arme unor state care le vor folosi pentru atacuri și nu pentru apărare? Și asta în, condiția, în condițiile în care Georgia nu își poate procura arme de apărare pentru că îi le refuzăm. Practic, aceste duble standarde trebuie evitate. Mulțumim, spune domnul președinte. Un minut acum pentru domnul Ciuntis. Ευχαριστώ Mulțumesc, domnule președinte. Această poziție comună a Consiliului și criteriile din uh, aceasta care trebuie respectate pentru, a, pentru exporturile de arme, sigur că acestea sunt uh, cu caracter obligatoriu. Uh, țările care nu respectă drepturile omului, de exemplu, sau uh, angajamente internaționale, nu pot să primească astfel de exporturi. Care e situația cu fâșia Gaza, de exemplu, și teritoriile uh, palestiniene? Există o interdicție de transport pentru arme strategice Solidaritatea politică cu Grecia, de exemplu, a fost menționată de unul dintre antevorbitori. Eu cred că trebuie să luăm aminte aici la criteriul 8, care spune dacă o țară dorește să exporte arme într-o altă țară și Uniunea Europeană trebuie să ia în considerare uh, trebuie să ia în considerare și capacitatea economică a țării respective. Și în Grecia sunt reduse salariile, pensiile, și uh, totuși uh, se fac cereri, de exemplu și Franța dorește să cumpere arme din Grecia. Așadar, este vorba aici doar despre câștigurile din uh, industria de arme și nu de principii de bază care trebuie respectate. Mulțumesc, domnule Huntis. Are acum cuvântul domnul Pașca, un minut. Vo viacerých krajinách Európskej únie sídlia a Mulțumesc. Sunt mai multe state ale Uniunii Europene în care funcționează producători importanți de arme. Producție importantă pentru alte țări. Însă comerțul cu aceste materiale reprezintă o activitate specifică pentru că produsele cu caracter militar au un caracter aparte. Această activitate poate fi realizată numai în baza unei licențe um, acordate de către stat pentru a face schimburi comerciale, importuri sau exporturi de materiale cu caracter militar sau pentru a transporta astfel de materiale. Pentru toate acestea e nevoie de permise speciale, de licențe, în baza unor reguli foarte detaliate și sub o supraveghere atentă. Țările care îndeplinesc astfel de activități sunt uh, supuse și unor, unor obligații externe. În acest context, coordonarea la nivel de Consiliu ar trebui să fie doar individuală și doar generală, analizând mai ales uh, impactul asupra politicii externe. Mulțumim, domnule Pașca. Urmează domnul Danjean, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez trei puncte scurte în legătură cu acest subiect. S-a vorbit despre poziția Franței în raport uh, cu vânzarea de nave Mistral. Vreau să vă aduc uh, aminte faptul că acest acord nu este ferm încheiat, că această navă este una care s-a vândut fără armament și aceasta este o problemă fundamentală aflată în centrul discuției cu Rusia, iar Rusia negociază uh, fără a solicita acest tip de material. Înțeleg că anumite uh, state simt anumite emoții, însă emoțiile sunt una, iar faptele sunt alta. Vă, aminte, vă amintiți, domnule ministru, că în cadrul Uniunii Europene, atunci când e vorba despre exportul de armament, există un cod de conduită care a devenit o poziție comună sub președinția franceză în 2008. Acest cod de conduită este unul dintre cele mai exigente din uh, lume, dar suntem foarte virtuoși în acest domeniu. Și pe lângă acest cod de conduită, cum spunea și colegul nostru, există un uh, grup care se reunește în cadrul uh, PESC pentru a discuta nu doar aplicarea acestui cod de conduită, ci pentru a discuta și politici naționale de export de armament a statelor membre. Deci există un for în care problema Mistral putea fi abordată într-o manieră adecvată. Și toate acestea pentru a vă spune că dacă evocăm solidaritatea europeană în materie de export de armamente și dacă evocăm nevoia de a avea o politică de apărare comună, ar trebui să evocăm integralitatea ciclului comerțului de arme și materiale de apărare. Uh, pentru că noi vorbim doar despre uh, export și despre industria uh, apărării și cred că anumite state mai trebuie să facă progrese pentru a um, păstra în Uniunea Europeană tehnologii, locuri de muncă și pentru a dezvolta o capacitate reală în domeniul militar. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Donjon. Acum dăm cuvântul domnului Thaler pentru un minut și jumătate. Președinte, izvoz sodobnih Mulțumesc, domnule președinte. Exportul uh, unor nave franceze moderne către Rusia este o chestiune care are o dimensiune politică europeană. Are o dimensiune legată de solidaritate sau de lipsa acesteia. Se leagă de uh, are legătură cu state membre din zona baltică și, cu, și de asemenea are legătură cu cele din parteneriatul estic, Georgia, Azerbaijan, Ucraina și așa mai departe. Știm că Franța a intervenit în uh, războiul dintre Rusia și Georgia și la momentul respectiv Rusia și-a asumat niște angajamente internaționale. Întrebarea este, le respectă? Permite observatorilor noștri în Oseția de Sud și în Abhazia să-și desfășoare activitatea? Știm că poziția comună a Consiliului din 2008 stipulează că beneficiarii, țara de destinație, trebuie să respecte angajamente internaționale, de asemenea drepturile omului și menținerea păcii, securității și stabilității regionale. Întrebarea se face Rusia toate aceste lucruri și, în ultimul rând, Franța, respectiv președintele Sarkozy. Uh, în ceea ce privește această tranzacție care e în valoare de 2 sute de miliarde de euro poate să primească ceva în schimb de la Moscova. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Tană, cu minut jumate. Domnule președinte, industria armamentelor convenționale este foarte importantă pentru multe state membre, inclusiv pentru Regatul Unit. Într-o lume instabilă și periculoasă, statele membre ale Uniunii Europene au nevoie să se poată apăra, să-și poată apăra interesele și aliații din toată lumea. Însă, Uniunea Europeană, prin acord unanim interguvernamental la Consiliu, a făcut eforturi extraordinare și progrese extraordinare pentru a restricționa producția și distribuția de unor anumite arme și chiar să interzică exportul de arme spre anumite regimuri opresive. Putem fi mândri de tratatul care interzice minele antipersoană la nivel global. Luna trecută a intrat în vigoare un alt tratat în același domeniu și sperăm că până la urmă vom elimina cu totul aceste arme uh, condamnabile. Statele membre lucrează pentru monitorizarea producției de arme și de muniții și aceste eforturi trebuie continuate și intensificate. Trebuie să ne păstrăm vigilența și să avem grijă la organizațiile teroriste care fac eforturi pentru a acumula arme și muniții. Uniunea Europeană trebuie să mențină interdicția asupra exporturilor de arme către China din două motive. În primul rând, pentru că regimul din China nu respectă drepturile omului și, în al doilea rând, pentru că noi trebuie să ne arătăm sprijinul pentru aliatul nostru democratic, Taiwanul, care este în prima linie a focului uh, cu China. Mulțumim, domnule Tane. Urmează domnul uh, Vaidere, doamna Vaidere, un minut și jumătate. Roci un militar echipei jums nav Domnul președinte, armele și echipamentele militare nu sunt uh, produse ca oricare altele. Sunt un domeniu specific care influențează direct uh, securitatea statelor. Exportul de arme către state terțe mai ales către uh, state unde democrația pune semne de întrebare, către state care violează drepturile omului și care cooperează cu state apropiate de terorism, ar putea crea amenințări pentru Uniunea Europeană și pentru alte state. Din acest punct de vedere, nu vorbim despre o chestiune care ține de politică internă, ci de una care ține de politica europeană de eh, securitate și apărare. Cum vom putea vorbi despre PESC, eh, cum spunea eh, președintele Comisiei Europene, dacă anumite state membre vând arme în mod separat? Decizia Franței accesilor de a vinde nave vistral Rusiei uh, unei uh, state, unui stat care nu uh, face parte din aceeași alianță militară ca și Uniunea Europeană este un exemplu în acest sens. Cum spunea și ministrul francez al afacerilor europene, nicio strategie europeană nu va fi încununată de succes dacă în realitate am încălca aceste principii. Și aici este vizată și solidaritatea și respectul pentru interesele comune atunci când uh, vine vorba de luarea de decizii comune. Tratatul asupra Uniunii Europene uh, sublinează acest lucru, la fel și poziția comună a Uniunii Europene care se leagă de exportul de armament. Interesele economice pe termen scurt n-ar trebui să uh, primeze în, în detrimentul obiectivelor europene. Când vine vorba despre PESC, problema trebuie abordată cu toate statele membre. Trebuie să existe și un mecanism um, juridic obligatoriu care să analizeze și toate consecințele. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă. Urmează colega Giana cu un minut și jumătate. Păi- Mulțumesc, domnule președinte. Această întrebare adresată Consiliului ne dă ocazia să adresăm și o altă întrebare importantă care a fost menționată de mulți uh, în uh, Convenția Europeană și în uh, conferința guvernamentală, și anume securitatea și apărarea Europei ar necesita înființarea unei organizații pentru a gestiona în comun producția de arme. În acest uh, domeniu putem să vedem că în Statele Unite ale Americii există o singură organizație producătoare, în timp ce în Uniunea Europeană avem mai mulți producători. În uh, decizia Consiliului din 2008 recunoaștem din partea Consiliului că nu există un adevărat control al armelor. Să, mă gând, să ne gândim doar la uh, Eh, nu la, la Franța, ci la toate țările din Europa. Nu există niciun fel de controle veritabile care să ne arate dacă, într-adevăr, țările eh, în care exportăm eh, arme sunt de încredere, dacă nu cumva există niște țări intermediare care să dea apoi mai departe aceste arme ehm, către alte țări. Aici avem niște lacune foarte serioase, pentru că noi nu știm, de fapt, unde merg armele pe care le exportăm. Dacă am vrea, într-adevăr, să punem în aplicare așa cum trebuie acest, uh, această poziție comună și criteriile respective, atunci am face un pas foarte important. Controlul de arme însă este posibil doar dacă avem o organizație europeană um, care să supravegheze producerea de arme, astfel încât am putea, de fapt, și să economisim bani și să ne apărăm uh, principiile și valorile în ceea ce privește producerea și exportul de arme. Mulțumesc, doamnă! Dau acum cuvântul uh, domnului Svensson, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri, atunci când președintele Comisiei și-a ținut discursul, s-a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să susțină politica de securitate și apărare comună. S-a vorbit și despre apărarea comună, însă politica aceasta nu va fi coerentă dacă nu tratăm și problema exporturilor de armamente și a industriei apărării. Ar trebui să reiasă de la sine principiul solidarității pe care îl susținem și statele membre ar trebui să se consulte la Consiliu și la Consiliul European cu privire la aspecte legate de politica externă și de securitate comună. În poziția comună a Consiliului din 8 decembrie 2008 se propun reguli comune pentru controlul armamentelor. Ce s-a întâmplat cu aceste reguli și cu aceste propuneri? Până la Franța n-au ajuns, până în Franța n-au ajuns, Lituania, Estonia, Polonia, Georgia au anunțat că vânzarea de nave Mistral către Rusia are un impact ne- ne- negativ asupra lor. Comandantul flotei uh, a declarat că dacă Rusia ar fi avut o astfel de navă în, la, în timpul conflictului cu Georgia, războiul s-ar fi încheiat în 40 de minute, nu în 26 de ore. Cum se poate ca anumite state să-și permită astfel de libertăți? Știm că unele țări și-ar dori să aibă monopol asupra exportului de arme, lucru de altfel inacceptabil. Belgia, în calitate de președinte a Consiliului, trebuie să facă eforturi pentru a remedia această situație. Mulțumim, domnule Svensson. Urmează domnul Chel la un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această dezbatere se leagă de bilateralism vis-a-vis -vis de politici comune și solidaritate. Dar, de fapt, cetățenii mai multor state membre au fost îngrijorați serios în legătură cu exportul iminent de tehnologie militară către state terțe. Acum un an, Rusia a făcut manevre militare în majoritatea porților estice ale Europei. Sunt scenarii care vizau uh, statele uh, baltice sau chiar o invazie militară. Un comandant al armatei uh, ruse spunea că dacă ar fi avut uh, navele Mistral uh, la dispoziția lor în 2008, atunci ar fi putut să-și încheie operațiunile în trei ore fără să piardă trei zile. Mă bucură faptul că am auzit acele lucruri în declarația domnului Ioșastel. Uh, E un răspuns pozitiv la îngrijorările noastre și mă bucur și declarația colegului nostru Dan Jom în legătură cu faptul că niciun fel de tehnologie militară nu va fi vândută. Însă, oricum, rușii au insistat și vor mai insista uh, să cumpere exact tehnologie militară. Și mai există o întrebare la care trebuie să găsim un răspuns. De ce nu organizăm consultări și dezbateri normale în Consiliu dacă un stat membru este pregătit să vândă tehnologie militară către un stat terț? Acesta este mesajul nostru către Consiliu. Atragem atenția la nevoia de a discuta în uh, manieră uh, regulată aceste uh, chestiuni cu statele membre în Consiliul Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, dăm cuvântul acum domnului Lisek pentru un minut și jumătate. Szanowny panie przewodniczący, drogie koleżanki i koledzy. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Producția și exportul de arme și tehnologii cu caracter militar au făcut întotdeauna parte din uh, viața noastră și au făcut mereu uh, obiectul unor dezbateri intense. Este un subiect controversat și va fi la fel întotdeauna. Se aduc uh, acuzații reciproce cu privire la destabilizarea anumitor regiuni. Controlul exporturilor de arme este și foarte dificil de realizat. Pe de altă parte, industria apărării este un sector foarte important pentru multe state membre. Mă gândesc aici la Franța, Germania, la Regatul Unit, Polonia, Cehia, care toate exportă armamente către Rusia sau Statele Unite. Ne găsim într-o situație în care producția și exportul de armament ar trebui să facă obiectul unei politici comunitare. În prezent, statele membre au la dispoziție un spațiu de manevră amplu în acest domeniu. În ciuda acestei flexibilități, trebuie coordonate eforturile potrivit poziției comune adoptate la 8 decembrie 2008. Apropo de Mistral, francezii cred că ar trebui să înțeleagă îngrijorarea exprimată de Polonia și de statele baltice. Amiralii ruși spun că aceste nave vor fi staționate în Marea Baltică. Mulțumim, domnule Lisek. Trecem la Catch the Eye, la intervenții spontane și dăm cuvântul domnului Andriu. Grazie, <clears throat> senior prezidente. To pytanie pana posła Karinsa jest bardzo zasadne. Ono padało kilkakrotnie. Mulțumesc, domnule președinte. Această întrebare, care a fost adresată deja de câteva ori uh, și în uh, Comisia pentru Afaceri Externe, este una utilă și uh, membrii acestei comisii nu au găsit încă un răspuns la această întrebare. Prin urmare, Consiliul ar trebui să satisfacă nevoia de a răspunde la această întrebare într-o manieră eficientă. S-a tot repus uh, această întrebare și anume să știm cum să uh, ne gândim la modul în care aceste nave vor fi percepute de către uh, Rusia toate acțiunile noastre atrag după ele consecințe. Știm că există în vigoare o directivă deja din 2008, însă uneori uh, viața este mai uh, vastă decât dispozițiile unei uh, directive. în acest uh, caz, dacă vorbim despre conflictul din Georgia, atunci uh, putem înțelege că avem nevoie despre acest, de, de acest uh, cadru. Mulțumesc, vă rugăm să respectați timpul alocat, domnul președinte. Acum vom da cuvântul domnului Mavro Nicolas. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Uniunea Europeană are o politică externă și de apărare comună. De asemenea, este o realitate faptul că trebuie să există niște norme corespunzătoare cu privire la comportamentul către, față de statele terțe în ceea ce privește industriile strategice. Eu am o întrebare pe, pe subiectul acestei discuții și doream să o adresez aici, în plenul Parlamentului. În Regatul Unit, ce se întâmplă? Este o, are loc un embargo împotriva Republicii Cipru și împotriva forțelor sale armate, chiar dacă Republica Cipru este membru al Uniunii Europene, iar Turcia poate în același timp să-și modernizeze forțele armate și echipamentele militare. Aceste arme vor fi utilizate apoi și în partea ocupată a Ciprului. Mulțumesc! Mulțumesc! Dăm acum cuvântul domnului Romeva. Mulțumesc. Am avut ocazia de a fi raportor în Parlament acum câțiva ani, în momentul în care s-a adoptat uh, acest cod de conduită, confirmat și transformat în 2008 în poziție obligatorie. Am spus atunci că nu este suficient acest lucru și asta reiese și din această dezbatere. Vreau să amintesc tuturor statelor membre care susțin Convenția Internațională ONU privind controlul exporturilor de arme, să amintesc care este miza. Nu e vorba de exportul unor mărfuri oarecare, e vorba de exportul de arme, niște obiecte care ucid oameni. Să ne gândim înainte să exportăm arme către Columbia, Israel sau Afganistan. Trebuie să ne menținem o poziție responsabilă. Nu e vorba de probleme legate doar de schimburi comerciale de piața internă. În primul rând, e vorba de o responsabilitate și trebuie să procedăm ca atare. Mulțumesc. Are cuvântul Dragi colegi, cu tratatul de la Lisabona s-a îmbunătățit coordonarea uh, politică și solidaritatea în multe domenii, inclusiv uh, politica externă și de securitate comună. Tratatul conține și uh, o clauză de asistență reciprocă în cazul în care un stat membru este amenințat militar. În lumina acestor lucruri, planurile Franței de a vinde nave Mistral Rusiei par alarmante. Aceste nave sunt nave de atac, în mod clar, nu în nave de apărare. De aceea, înainte să facem ceva în legătură cu prevederile de solidaritate din tratatul de la Lisabona, ar trebui să ne asigurăm că nu diminuăm securitatea um, statelor din Uniunea Europeană sau uh, a vecinilor noștri. Prin urmare, solicit Consiliului să facă tot uh, posibilul pentru a iniția discuții în Uniunea Europeană în legătură cu nevoia de a dezvolta o definiție comună și o abordare actualizată în legătură cu vânzarea de arme către state terțe. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Andrichini. Dau acum cuvântul uh, domnului Zemke ja bym chciał zwrócić uwagę silnie na fakt. Mulțumesc. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că exportul de arme este legat întotdeauna de politica de securitate a Uniunii Europene. Exporturile de arme nu reprezintă un domeniu izolat. Fiecare tranzacție nu are în spate doar un schimb financiar sau militar, ci se leagă întotdeauna de a, uh, partea politică. De aceea îi susțin pe toți cei care cer Consiliul European să se axeze pe politica europeană în domeniul exporturilor de arme și în cel al cooperării militare. De pildă, în prezent avem multe îndoieli cu privire la vânzarea de nave Mistral către Rusia. Însă dacă analizăm acest caz și ne gândim și la posibilitatea construirii unui scut antirachetă în Europa, cred că ar fi interesul nostru să participe la acesta și Rusia. Mulțumim. Uh, încheiem, înainte de a da cuvântul Consiliului, cu colega Caterina Nevedalova vážení kolegovia ja vôbec nie som v žiadnom prípade odborník na zbrane alebo na podobné veci ale určite tu stojím dnes ako pacifista a ja by som sa rada na Vă mulțumesc. Nu sunt expert în domeniul armelor, dar sunt un uh, om pașnic și aș dori să uh, privesc această problemă din perspectiva cetățenilor europeni. Statele membre ale Uniunii Europene produc uh, sisteme de arme uh, și există o serie de conflicte care se desfășoară în momentul de față în lume. Trebuie să ne gândim la faptul că armele sunt, uh, de fapt, uh, proiectate pentru a omorâ oameni. Să nu uităm, ar trebui de asemenea să ne gândim la posibilitatea de a um, lua din cheltuielile pentru armament și de a le redirecționa către scopuri mai pașnice. Eu nu știu dacă cineva dintre de dumneavoastră ar putea să-mi răspundă la întrebarea următoare. Ce, care este marja cu care statele europene și-au redus uh, costurile pentru producția de armament în urma crizei economice? Mulțumesc! Are acum cuvântul reprezentantul Consiliului. Prego. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere a fost foarte interesantă și aș dori să revin la finalul acestei dezbateri la două noțiuni și să fac câteva precizări. Mai întâi aș dori să încadrez noțiunea de responsabilitate, articolul 4, alineatul 2 al poziției comune, care prevede faptul că decizia de a um, accepta sau a refuza transferul de tehnologie sau echipament militar este lăsată la aprecierea națională a fiecărui stat membru. Această responsabilitate este practic uh, situată la nivel național și poziția comună nu uh, uh, face să dispară această responsabilitate națională, care au la dispoziție foarte multe prevederi legate de un schimb de informații eficace între ele. Cea de-a doua la care vreau să revin este cea de transparență. Poziția comună prevede ca statele membre să stabilească în fiecare an un raport în legătură cu exporturile de armament. Un raport al Uniunii Europene elaborat pe baza rapoartelor naționale este publicat anual și acest raport furnizează informații în legătură cu valoarea financiară a autorizațiilor acordate, uh, cu destinațiile, cu categoriile de echipament militar și cu numărul de autorizații refuzate și eventuale consultări uh, realizate ulterior uh, de către statele membre. Deci, poziția comună prevede faptul că, pe lângă acest raport, să se publice rapoarte naționale în legătură cu exportul de tehnologii și echipamente militare, obiectivul transparenței vizate de poziția comună aplicându-se la nivelul Uniunii Europene cât și la nivel uh, național. Uniunea Europeană, e adevărat, trebuie la rândul său să uh, dea un exemplu. Aș dori să vă spun de asemenea și că poziția comună constituie și acum câțiva ani s-a subliniat acest lucru, un progres considerabil în raportul Codul de Conduită. Ea a fost adoptată în decembrie 2008, acum mai puțin de 2 ani și trebuie să lăsăm uh, un anumit timp acestor noi dispoziții să își producă efectele înainte să ne gândim la o revizuire sau la un nou uh, sistem. Și asta chiar dacă v-am uh, ascultat și v-am înțeles uh, preocupările de a deveni mult uh, mai stricți. Această perspectivă pare seducătoare, însă trebuie să răspundem la probleme precise. Vreau să vă spun că poziția comună stați liniștiți, a fost discutată de mai multe ori la nivel politic, în Consiliu mai ales, și mai ales în contextul embargoului care vizează armele destinate Chinei. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim tuturor! Dezbaterea în legătură cu acest uh, subiect uh, este încheiată și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Aveți cuvântul? Domnul List are cuvântul? Doamna List? Nu am un uh, articol uh, din regulament, însă aș dori să vă semnalez faptul că ministrul